Witam Państwa. Rozpoczynamy nasze posiedzenie. Moje późniejsze przy... Bună dimineața! Putem să ne începem reuniunea. Întârziarea mea se datorează faptului că A trebuit să iau parte la o întâlnire cu organizații din Republica Cehă și din Slovacia și a trebuit să mai vorbesc și cu ministrul din Cehia și să-i ascult prezentarea, însă cred că putem recupera această întârziere pentru că pe ordinea noastră de zi vom sări de, un, de unul dintre voturi. Însă înainte de a trece la ordinea de zi... Uh, Sí. En un inicio... Doamna Garcia. Și una decaidă, pero la del sector de... Da, inițial uh, aveam două voturi pe ordinea de zi, însă um, vom uh, vota partea cu ovinele și caprinele. Deci uh, votul cu proteinele nu va mai avea loc. Deci, după cum știți uh, cu toții, colegul nostru, domnul Eduard Ferrand, a murit uh, prematur Dânsul a colaborat cu noi timp de mai mulți ani. și s-a angajat mereu pentru fermieri și țărani și am dorit să ne exprimăm condoleanțe sincere pentru familie, prieteni, dar și colegii din grupul politic. Însă cred că pentru noi toți a fost un bun prieten, întotdeauna sincer, întotdeauna cu un zâmbet pe buze, chiar dacă pozițiile noastre nu au coincis neapărat întotdeauna. Trebuie să spunem că a fost o persoană care a vrut întotdeauna să aducă cele mai bune servicii agriculturii și agricultorilor. De aceea v-aș ruga să ținem un moment de reculegere în cinstea sa. Bardzo dziękuję. Vă mulțumesc. Așadar, doamnelor și domnilor, ca întotdeauna, ședința noastră este transmisă pe internet, iar unul dintre voturi nu va mai avea loc, așa cum vă comunicasem. Este vorba de votul cu proteinele ceea ce înseamnă că putem trece direct la punctul 4 de pe ordinea de zi și anume la alegerea celui de-al patrulea vicepreședinte. Cu această ocazie aș dori să o felicit și să îi mulțumesc doamnei Viorica Dăncilă am dorit să-l uh, rugăm pe domnul coordonator să-i transmită aceste felicitări încă o dată. Am făcut-o probabil majoritatea deja în persoană, s am dorit să îi urăm mult succes. Este o mare onoare pentru uh, Comisia pentru Agricultură faptul că fosta noastră vicepreședinte devine sau a devenit prim-ministru. Mult succes așadar! Cred că putem trece acum la punctul 4, cum vă spuneam. Și v-aș ruga acum să înaintați candidaturi formale pentru această funcție. Grupurile politice pot desemna candidați. dar uh, se poate desemna un uh, candidat și către, de către un uh, anume număr de deputați. Domnul Andriu. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru cuvintele dumneavoastră de felicitare la adresa doamnei Dăncilă. La rândul meu, ca și coordonator al grupului social-democrat, aș dori să-i doresc mult curaj în noua misiune care îi revine, o misiune foarte importantă, într-un moment cheie al viitorului Uniunii Europene. Deci, mult succes, Vioricăi, cu atât mai mult cu cât în grupul nostru politic, dumneavoastră a fost un membru activ care a lucrat în beneficiul uh, agriculturii europene. Asta cu convingere și cu forță. În momentul desemnării și votării noului vicepreședinte, în numele grupului socialist-democrat, aș dori să o propun pe doamna Gabriela Zoană, care o, care o înlocuiește pe Viorica Dăncilă, dumneavoastră este chiar aici în spatele meu, și acordăm uh, întreaga noastră încredere acestei noi eurodeputate. Suntem convinși că va putea să își îndeplinească misiunea atât de membru al comisiei noastre, cât și de vicepreședinte. Vă rog să notați, domnule președinte, această candidatură a grupului social-democrat. Mulțumesc foarte mult. Domnul Aigel. Chairman, I'd like to propose on behalf of the EFDD, Mr. Marco. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-l propun pe domnul Marco Zulu. Pan Marek Zulu pracował z nami, o, obie osoby. Mulțumesc, domnul Zulu a colaborat foarte bine cu noi până acum. Ambii candidați sunt membrii titulari ai comisiei. Dacă nu ne mai sunt înaintate și alte candidaturi, cred că putem trece la vot. Domnul Nicholson. Un problema. Madame. Digo que hemos tenido un problema con la interpretación y hemos entendido que... Înainte de a începe cu ordinea de zi, am avut uh, o mică problemă înțelesesem că nu se va vota, dar vis-a-vis -vis de primul punct, se poate să introducem o modificare pe ordinea de zi și anume să inversăm punctele 13 și 12 cel de-al doilea punct, deci 13, să fie tratat primul mâine. Am vorbit cu secretariatul și secretariatul a vrut să vadă dacă există obiecții sau probleme ce țin de alte comisii. Pentru mine ar fi important să facem această modificare. Este vorba de punctul 13, viitorul sectorului alimentar, raportor domnul Herbert Dorfman, care ar trebui să fie tratat înainte de punctul 12. Ei bine, avem nevoie de acordul raportorilor. Îi întreb așadar pe domnul Doffman și pe domnul Carthy dacă sunt de acord cu această modificare. Domnul Carthy e de acord? Domnul Nicholson acum. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să solicit un punct de informare și să revenim la începutul acestei comisii atunci când a fost constituită. Nu e oare Așa, că în conformitate cu formula de ONTE, FDD ar avea dreptul la, acest, la această funcție de vicepreședinte. Ce facem acum? alegem pur și simplu un vicepreședinte sau se mai aplică și sistemul de ond? Întreb acest lucru, chiar dacă acum am mai îmbătrânit, dar totuși mai mi-aduc aminte de anumite reguli. Pentru că la data respectivă, candidatul FDD nu a avut susținerea comisiei. Uh, Vreau doar să știu care este situația în momentul de față. Mai trăiește sistemul de ont? Ar trebui aplicat sau nu? Dar formulez această întrebare, nu mai spun altceva. Well, thank you, Chair. This is a very sensitive... Filip ne va explica. Mulțumesc foarte mult. Tot ceea ce vă pot spune este că există înțelegeri între grupurile politice care au legătură cu sistemul DONT sau nu au legătură cu acest lucru. Acest lucru ține absolut de înțelegerile între grupurile politice. Din punct de vedere al regulilor, important este ce se întâmplă în ziua votului. Deci acum avem un vot și nu pot, uh, prin definiție, să prejudiciez rezultatul votului, dar aceasta este situația. Trebuie urmată procedura și nu pot să comentez uh, care ar putea fi rezultatul și nici uh, nu pot să comentez cu privire la eventuale aranjamente politice înainte acestui vot. Ei bine, doamnelor și domnilor, domnul Rode. În ceea ce privește înțelegerile între grupurile politice, aș dori să menționez că în cadrul grupului ALDE nu considerăm că mai există o astfel de înțelegere. Acest lucru a fost uh, evident atunci când am uh, ales vicepreședintele Parlamentului în plenară, situație în care vicepreședinția ar fi trebuit să uh, revin uh, unui membru al de doamnei Ghezine Meissner, însă majoritatea din Parlament a votat cu o amplă majoritate în favoarea candidatului FDD, Deci nu există niciun fel de înțelegere și avem uh, de altfel aceeași întrebare ca și domnul Nicholson, de aceea ne vom abține Asta nu pentru că am avea ceva împotriva candidaților, din potrivă, dar ne vom abține pentru că nu considerăm că mai există vreo înțelegere și de aceea nu știu dacă ar fi just să mergem pe sistemul DONT sau să mergem pe înțelegerea politică. Acesta este motivul abținerii noastre. Bun, am luat uh, notă de acest lucru. Domnul Flanagan. Dacă îmi permiteți să sugerez și eu ca socialiștii să se uite la însemnătatea cuvântului uh, socialism, ceea ce înseamnă o partajare justă pentru că ar trebui să acorde această funcție unui grup mai mic, pentru că în momentul de față nu avem o împărțire echitabilă a funcțiilor. Mulțumesc foarte mult pentru această discuție foarte valoroasă. Sigur că sistemul DONT trebuie să se confirme și la vot. De aceea trecem acum la vot. Vom uh, verifica mai întâi dacă avem prezența necesară în grupurile politice. Avem uh, locțiitori, doamna Evi, domnul Bogovici, reprezentanți colegi și așa mai departe. S-a verificat la secretariat. Sigur că grupurile politice trebuie să verifice ele însele reprezentarea deputaților uh, titular cu drept de vot. Deci avem doi candidați, aceștia sunt de acord cu candidatura lor. Doamna Joana și domnul Zulo. și, și putem uh, conveni, poate, că verzii vor vota pentru doamna Zoana și domnul Zulo va fi votat de socialiști. Și, evident, uh, se... și ceilalți se pot abține dacă doresc. Where is problem? Sorry, I would like to signal that the, the, the interpreters are not interpreting uh, uh fast enough. I mean, uh, it is... Se pare că apare o mică problemă de tehnică de interpretare pentru că este o procedură importantă și de aceea uh, este important ca fiecare cuvânt uh, să fie interpretat ca atare, pentru că dacă nu există riscul să lipsească ceva. Domnul Dorfman, mulțumesc, domnule președinte. Vreau doar să comunic că noi suntem de acord cu candidatul uh, socialiștilor. Chcę powtórzyć. Osoby, które głosują za panią poseł Zonanu. Așadar, cei care doresc să voteze pentru doamna Zoana să apese pe verde. Cei care îl votează pe domnul Zulo apasă pe roșu. Asta este procedura. Aș dori să ca și coordonatorii din uh, grupurile politice să mai confirme încă o dată cine va vota pentru, cei, uh, pentru deputații titulari uh, care lipsesc. Bun. Și acum deschid votul. Deci, verde pentru doamna Zoana și roșu pentru domnul Zulo. Deschid votul. Oh, jeszcze muszę kartę włożyć. Poate că n-ar fi rău să introduc și eu cartela mea. Deci se mai poate vota. Atâta timp cât nu închid votul, mai întreb o dată, a votat toată lumea? Există, se pare, un vot în plus din partea socialiștilor. Se pare că e în regulă acum. Președintele bun e în regulă acum. Totul în regulă. Ceea ce înseamnă că avem numărul de voturi necesar. Închid votul așadar. Să vedem care au fost rezultatele. Acestea sunt afișate acum. Felicitări doamnei Zoana, care, iată, devine vicepreședinte a comisiei noastre. Prin urmare, vă invităm să luați loc în fața alături de noi. Am prevăzut aici un loc și pentru dumneavoastră. Przystępujemy do realizacji, do głosowania Bun, putem trece acum uh, la vot. Încă o dată felicitări. Și am să dau uh, imediat cuvântul doamnei Esteran Garcia. Vom vota astăzi raportul dânsei. Este o temă foarte interesantă pentru că este vorba de situația actuală și perspective de viitor în sectorul ovinelor și caprinelor din Uniunea Europeană. Cred că dânsa ne va putea informa cel mai bine cu privire la amendamente și la acest raport. Vă rog. Antes de nada decir que efectivamente este un informe... Eh, Mulțumesc foarte mult. Doream întâi de toate să vă spun că E vorba de un raport ce se referă la un sector delicat, care a cunoscut pierderi uriașe în ultimele decenii și există un consens quasi unanim în comisia noastră în ce privește atenția deosebită care trebuie acordată acestui sector. Foarte multe amendamente au fost introduse la raportul din proprie inițiativă. Ideea e că deputații acordă importanța cuvenită acestui raport. Le mulțumesc raportorilor din umbră și secretariatului. Mulțumesc tuturor celor care au lucrat pe dosar de-a lungul timpului. Cum spuneam, acesta reia multe amendamente de compromis, atât pe corpul textului cât și în ce privește considerentele și sperăm că votul uh, se va derula fără probleme. Există 17-18 compromisuri pe textul legislativ ca atare și 7 amendamente de compromis și în ce privește considerentele. Asta înseamnă că am lucrat foarte mult, așa încât votul să devină cât mai fluid și ca raportul să fie cât mai echilibrat posibil. Eu sper să nu intervină probleme la vot și sper că am putut răspunde preocupărilor tuturor colegilor care până în ultima clipă ne-au contactat pentru această listă de vot. Îmi pare rău că ea nu vă, uh, n-a reușit să vă parvină decât ieri foarte târziu, dar e pentru motivele pe care tocmai vi le-am prezentat. Există amendamente ce pot fi votate în bloc dacă Uh, sunteți de acord? Compromisurile 15, 16, 17, bună oară, deoarece suntem cu toții de acord pe aceste puncte. Iată, asta e tot. Vă mulțumesc foarte mult și sper ca votul să se deruleze Uh, rapid, iar ca în plenară colegii să susțină în continuare acest raport, pentru că sectorul ovinelor și caprinelor este foarte important și pe care trebuie să ne bazăm, date fiind și acordurile comerciale care sunt în curs. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Putem trece acum la vot. Dacă vom avea nevoie de ajutor, vă vom întreba. Amendamentul 1 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 2 pentru. Împotrivă. Se respinge. 3 pentru. Împotrivă. Respins. 4 pentru. Se adoptă. 5 pentru. Se adoptă. 6 pentru. Împotrivă. Verificăm. Deschid votul. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu o majoritate de două voturi. 7 pentru, împotrivă, respins. 8 pentru, împotrivă, respins. 9 pentru. Se adoptă. Compromisul 1. Vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Compromisul a fost adoptat. 148 pentru. Se adoptă. 284 pentru. Se adoptă. Compromisul 2. Deschid votul. S-a închis votul. Se adoptă. 145 pentru. Se adoptă. 146 pentru. 146. Împotrivă. Se respinge. 147 pentru. Se adoptă. 150 pentru. Împotrivă. Verificăm. 150. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. doi pentru. Se adoptă. 365 pentru. Se adoptă. 153 pentru. Împotrivă. Respins. 154 pentru, împotrivă, respins. 155 pentru, împotrivă, respins. 156 pentru, împotrivă, respins. 157 pentru, împotrivă, respins. 158 pentru, împotrivă, respins. 160 pentru, împotrivă, Respins. 161 pentru, împotrivă, respins. Compromisul, ba nu, verificăm votul la 161. Deschid votul. S-a închis votul. Se adoptă. Vă mulțumesc. Compromisul 3. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 381 din, a domnului Necov pentru. Se adoptă. 172 pentru. Se adoptă. 173. Identic cu 323 pentru. Se adoptă. 176 pentru. Împotrivă. Verificăm. 176. S-a deschis votul. Zamecam gosulanie. S-a închis votul. Respins. 177 pentru, împotrivă, respins. Verificăm și 177 s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 178 pentru, împotrivă, Respins. 179 pentru. Se adoptă. 180 pentru. Se adoptă. Compromisul 4. S-a deschis votul. S-a deschis votul la compromisul 4. S-a închis votul. Se adoptă. 195 pentru. Se adoptă. 196 pentru. Se adoptă. 202 pentru. Se adoptă. 204 pentru. Împotrivă. Respins. 207 pentru. Se adoptă. Compromisul 5. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum la 216 pentru. Se adoptă. 356 pentru. Se adoptă. 194 pentru. Împotrivă. Verificăm. S-a deschis votul. La 194 verificăm. S-a închis votul. Respins. 219, spune președintele, pentru, împotrivă, respins. 218, pentru, împotrivă, respins. 386 pentru, se adoptă. 220 pentru, împotrivă, respins. Compromisul 6. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Și acum 229 pentru se adoptă. 230 pentru. Împotrivă. Respins. 236 pentru. Împotrivă. Respins. 238. Ba nu, revenim la 236 și verificăm. S-a închis votul. Respins. 238. Pentru, împotrivă. Verificăm și 238. S-a deschis votul. S-a închis votul. se adoptă cu o majoritate de două voturi. 370 pentru, se adoptă. 385 pentru, se adoptă. Compromisul 7. S-a deschis votul. Mulțumesc, s-a închis votul. Se adoptă. 248 pentru. Se adoptă. 252 pentru. Împotrivă. Verificăm. Mm. 252, așadar verificăm. S-a închis votul. Respins. 253. Pentru? Împotrivă. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu un vot. 256 pentru. Se adoptă. Compromisul Ba nu. 274. Pentru. Se adoptă. Compromisul 8. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 264 pentru. Se adoptă 265 pentru. Se adoptă. 267. Pentru? Se adoptă. 275 pentru? Se adoptă. Compromisul 9. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 285 pentru, împotrivă, respins. Compromisul 10. Deschid votul. S-a închis votul. Se adoptă. 294 pentru. Se adoptă. Compromisul 11. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trebuie 80. Pentru. Împotrivă. Respins. 383 pentru. Împotrivă. Verificăm 383. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Compromisul 12. S-a deschis votul. Deci votul e deschis la compromisul 12. S-a închis votul. Se adoptă. 305. Noi cel pentru. Împotrivă. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 306 pentru. Se adoptă. 308 pentru. Se adoptă. 309 pentru. Se adoptă. Compromisul 13. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 321 Noichel pentru. Împotrivă. Respins. Compromisul 14. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 15, 16 și 17 vot în bloc. S-a deschis votul. S-a închis votul. Trei sute șaptezeci și unu a domnului Zulo pentru. Se adoptă. Compromisul 18. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 320 pentru. Se adoptă. 325 pentru. Trei douăzeci e adoptat. Doriți să verificăm? Bun, atunci verificăm 320. Deschid votul. Închid votul. Se adoptă. 325 pentru. Se adoptă. 249 pentru. Împotrivă. Verificăm 249. Închid votul. Se adoptă cu un vot. Merită, vedeți, să mai și verificăm. Continuăm. 251 pentru. 215 pentru. Se adoptă. 382 pentru. Se adoptă. Compromisul 19. Deschid votul. Închid votul. se adoptă. 330, doamna Schreier, pentru? Mulțumesc, se adoptă. 375 pentru? Se adoptă. 376 pentru? Împotrivă? Se adoptă, aș spune, dar verificăm. 376. Închid votul. Se adoptă. Felicitări. 219 pentru, împotrivă, respins. 250 pentru, se adoptă. 307, 372 pentru, împotrivă, respins. 373 pentru, se adoptă. 254 pentru, împotrivă, Respins. 255 pentru. Împotrivă. Verificăm, deschid votul. Închid votul. Felicitări doamnei Noișil și domnului Tarabela și acum continuăm. Compromisul 1. Deschid votul. Mulțumesc, închid votul. Se adoptă. Și acum 14. Necov pentru, se adoptă. 16 pentru, se adoptă. 17 pentru, se adoptă. 18 pentru, împotrivă. Verificăm. 18. Închid votul. Respins. 19. Pentru? Împotrivă? Respins. 20. Pentru? Se adoptă. 21. Pentru? Se adoptă. 22. Pentru? Se adoptă. 23. Pentru? Împotrivă? Verificăm. 23. Închid votul. Felicitări se adoptă. Compromisul 2. Deschid votul. Închid votul. Se adoptă. Și trecem acum la 25 pentru, împotriva, respins. 26 pentru. Doriți să verificăm 25? 26 pentru, respins. 27 pentru, împotrivă. Verificăm 27. Închid votul. Respins. 28 pentru, pe, împotrivă, respins. Compromisul 3. Deschid votul. Închid votul. Se adoptă 39 pentru, Împotrivă. Respins. 41 pentru. Se adoptă. Compromisul 4. Deschid votul. Închid votul. Se adoptă. Continuăm acum. 49 pentru. Se adoptă. 51 pentru. Se adoptă. Compromisul 5. Deschid votul. Închid votul. Se adoptă. 53 pentru, se adoptă. 54 pentru, se adoptă. 55 pentru, se adoptă. 56 pentru, se adoptă. 57 pentru, se adoptă. 58 pentru, împotrivă, verificăm 58. Închid votul. Respins. 59 acum. Pentru, împotrivă, respins. 60. Pentru, împotrivă, respins. 61. Pentru, împotrivă, respins. 62. Pentru, împotrivă, respins. 63. Pentru, împotrivă, verificăm 63. Deschid votul. Închid votul. Se adoptă. 64 pentru. Se adoptă. 66 pentru. Se adoptă. 67 pentru. Împotrivă. Verificăm. Verificăm 67. Deschid votul. La 67 verificăm. Închid votul. Respins. 68. Pentru? Se adoptă. 69. Pentru? Se adoptă. 70. Pentru? Împotrivă. Respins. 71. Pentru? Se adoptă. 72. Pentru? se adoptă. 73 pentru, se adoptă. 74 pentru, se adoptă. 75 pentru, se adoptă. 76 pentru, împotrivă, respins. 77 pentru, împotrivă, respins. 78 pentru, se adoptă. 79 pentru, împotrivă, Verificăm 79. Închid votul. Se adoptă. 80 pentru. Aceeași majoritate. Se adoptă. Compromisul 6. Deschid votul. Închid votul. Se adoptă. 92 pentru, împotrivă, respins. 93 pentru, împotrivă, respins. 94 pentru, împotrivă, respins. 95 pentru, se adoptă. 96 pentru, se adoptă. 98 pentru, se adoptă. 99 pentru, împotrivă, respins. 100 pentru, împotrivă, respins. 101 pentru, împotrivă. Verificăm 101. Deschid votul. Închid votul. Respins. 102 pentru. Împotrivă. Respins. 103 pentru. Împotrivă. Verificăm. 103. Deschid votul. Închid votul. Se adoptă. Felicitări. 105. Pentru? Se adoptă. Compromisul 7. Deschid votul. Închid votul. Și continuăm. 110. Pentru? Împotrivă? Se adoptă. Dar verificăm. 110. Închid votul. Se adoptă. 111 pentru. Se adoptă. 112 pentru. Împotrivă. Acum, iarăși nu știu când a votat domnul Andriu, de aceea verificăm. Deschid votul. Pentru că mă uit mai întâi cum votează coordonatorii și apoi sala. Deci închid votul acum. Se adoptă. O 113 identic cu 114 și identic cu 115 și identic cu 116 pentru, împotrivă, se adoptă. Doriți să verificăm? Se adoptă, dar verificăm. Îl așteptăm și pe domnul Iarvi pentru că poate votul dumnealui va fi decisiv. Deci sunteți pregătit? Bun. Închid votul. Se adoptă. 117. Pentru. Împotrivă. Verificăm. 117. Deschid votul. Închid votul. Se adoptă. 118. Pentru? Împotrivă? Se adoptă. 122. Necov. Pentru? Se adoptă. 124. Pentru? Împotrivă? Verificăm. 124. Închid votul. Respins. 125 pentru. Se adoptă. 126 pentru. Se adoptă. 128 pentru. Se adoptă. Și acum ajungem la votul final. Textul amendat. Deschid votul. Închid votul. Se adoptă. Felicitări. Aveți cuvântul, doamnă raportor. Gracias por el apoyo recibido. Vă mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru susținerea acordată. În numele sectorului vă mulțumesc, este foarte important acest raport și sper ca și în plenară să obținem o majoritate care să ne ajute să uh, progresăm cu acest dosar. Felicitări tuturor și încă o dată mulțumesc! sprawozdanie sektoru warty rozwoju. Oba sektory warte rozwoju. Jeszcze raz pani poseł E cu siguranță un sector care este foarte important. Încă o dată mulțumiri raportoarei noastre. Facem o pauză de două minute acum. mamy bardzo interesujący punkt. Bun. Trecem acum la o chestiune foarte interesantă, înverzirea. Vom discuta despre modificările din acest domeniu în cadrul reformei pe care o avem în curs de elaborare pentru perioada după 2020. Avem în sală reprezentanța Curții de Conturi Europene, domnul Samo Jereb, membru al Curții de Conturi, iar dânsul ne va prezenta astăzi analiza cu privire la înverzire, o primă evaluare a aplicării acestui sistem și cred că pot spune că e vorba de un raport pe care cu toții l-am așteptat uh, cu mult interes. Plățile pentru înverzire sunt uh, plăți care au fost introduse odată cu ultima reformă a PAC, iar primele plăți au fost primite de către fermieri în anul 2016. Sistemul vizează eliminarea anumitor rezultate negative din anumite practici uh, agricole, în special în ceea ce privește uh, climă. Deci raportul ne va fi prezentat imediat de domnul Jereb. Și aș dori să mai adaug încă o dată că pe mine mă interesează foarte mult pentru că este o chestiune destul de controversată și Aștept de pe acum cu interes să văd ce va avea de spus domnul Des în această privință. Pentru că unele chestiuni au fost uh, ușor îmbunătățite, modificate de către domnul Des și domnul De Castro în uh, regulamentul Omnibus dar, în orice caz, informațiile Curții de Conturi ne vor ajuta să luăm o decizie și cu privire la viitor. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, stimați uh, membri ai Comisiei, vă mulțumesc că îmi dați ocazia pentru a vă prezenta concluziile raportului special în verzirea Uh, o schemă de sprijin pentru venit uh, ineficace din punct de vedere al impactului asupra mediului. Înverzirea a fost uh, introdusă ca plată nouă, directă, pentru agricultori, pentru bunurile publice pe care le furnizează, cu dorința de a îmbunătăți efectele asupra mediului. Uniunea Europeană Uh, cheltuiește 30% din toate plățile directe PAC, adică 12 miliarde de euro și 8% din întregul buget european. Agricultorii au primit primele plăți uh, uh, pentru înverzire în anul financiar 2016 pentru solicitările depuse în 2015. Concluzia noastră principală în urma acestui audit este că înverzirea, așa cum este implementată în prezent, nu îmbunătățește semnificativ uh, performanța de mediu a PAC. Cerințele de înverzire reflectă în special uh, practicile obișnuite datorită scutirilor. 85% dintre fermieri beneficiază de o plată de înverzire fără nicio obligație de înverzire. Prin urmare, înverzirea duce la schimburi pozitive doar în 5% din terenurile agricole europene. Dați-mi voie să comentez pe cifrele folosite de uh, comisie ca indicator de rezultat, și anume 73 sau 77% din terenurile agricole cu o, cel puțin o obligație de înverzire. Chiar dacă fermele ar uh, respecta uh, în mod obligatoriu diversificarea culturilor și ar face schimbări doar pe un hectar, doar, nu pe 100 de hectare, Comisia calculează 100 de hectare. Întreaga dimensiune a exploatației este luată în vedere, chiar dacă nu au loc schimbări efective în practicile agricole, pentru că agricultura agricultorul a respectat deja normele de înverzire înainte de introducerea înverzirii. Acest indicator nu se schimbă nici dacă au loc schimbări semnificative în practică. De exemplu, dacă procentul ar crește la 3, 5 sau 7%. Prin urmare, considerăm că acest indicator are un uh, efect foarte limitat în indicarea reală a efectelor înverzirii. Am mai descoperit că Comisia nu a stabilit uh, obiective specifice și nu a specificat ce se așteaptă să uh, obțină înverzirea pentru mediu și climă. Impactul de mediu al înverzirii poate fi uh, legat de uh, chestiuni precum calitatea uh, solului, de pachetul pentru 2020 pentru climă și energie și de cadrul pentru climă și energie 2030 cu privire la emisiile de gaze cu efect de seră și, de asemenea, cu strategia europeană pentru biodiversitate. Însă, dacă nu se stabilesc niște obiective clare pentru PAC, nu putem avea o abordare cuprinzătoare. Discuțiile despre înverzire nu trebuie să se bazeze pe întrebarea dacă înverzirea îmbunătățește performanța de mediu sau încetinește uh, progresul unor indicatori. Dacă ne uităm la unii indicatori, cum ar fi uh, cel legat de terenul agricol, o să vedem că acesta a scăzut semnificativ. Întrebarea corectă nu este dacă, ci cu cât trebuie să îmbunătățim performanța ecologică a PAC. Și, în acest sens, avem nevoie și de date de bază de la care să pornim și care să fie de încredere. Am constatat odată că alocările bugetare pentru înverzire nu sunt justificate de conținutul ecologic al politice, politicilor. Comisia Europeană, în studiul de impact, a estimat că un cost mediu pentru măsurile de înverzire nu ar depăși 30 de euro. Un studiu JRC arată un impact diferit asupra agricultorilor, de la mai puțin de 10% pentru 40% din farmieri la peste 100 la sută pentru 2% uh, din fermieri. Deci, uh, înverzirea rămâne, rămâne o schemă pentru susținerea veniturilor diversificarea uh, resurs uh, culturilor nu este la fel de importantă ca rotirea culturilor uh, ca efect. Efectul protecției uh, pajiștilor asupra emisiilor nete um, pentru terenul agricol ar putea să aibă ținte mai bune pentru că nu există cerințe um, logice din punct de vedere al gestionării, efectul asupra biodiversității e limitat. Înverzirea complică PAC și rezultatele nu sunt suficient de justificate. Această complexitate rezultă din cauza suprapunerilor dintre înverzire și alte instrumente ecologice ale PAC, cum ar fi bunele condiții agricole și de mediu. Singura diferență semnificativă de ecocondiționalitate este că, pentru înverzire, penalizările pentru încălcare sunt în mod normal mai mari statele membre nu au făcut uz de flexibilitate în punerea în aplicare a înverzirii, mai ales în ceea ce privește alegerea zonelor de interes ecologic și desemnarea pajiștilor uh, permanente ci mai degrabă au făcut eforturi pentru a implementa înverzirea astfel încât să minimizeze povara uh, lor și a agricultorilor. În baza acestor constatări, recomandările pentru următoarea reformă PAC sunt următoarele. Comisia ar trebui să elaboreze o logică completă uh, a intervenției pentru contribuția PAC la obiectivele ecologice și de climă ale Uniunii Europene și să se bazeze pe principiile că Agricultorii pot avea acces la plățile PAC doar dacă respectă o serie elementară de norme ecologice acoperite de înverzire și de bunele condiții agricole și de mediu. Nevoile uh, ecologice pot fi abordate prin programe mai uh, solide care să îi recompenseze pe agricultori, iar statele membre trebuie să demonstreze înainte de implementare că opțiunile alese sunt eficiente în ceea ce privește atingerea obiectivelor. Voi uh, încheia spunând că există anumite uh, îmbunătățiri pe care le salutăm, dar e necesară o simplificare în următorul cadru financiar multianual. Mulțumesc pentru atenție, răspund cu plăcere întrebărilor. Dziękujemy za prezentację, bardzo zwięzłą, konkretną. Mulțumesc foarte mult pentru această scurtă prezentare. Doamna Eranz Garcia are cuvântul acum. Um, al señor Gere de Mulțumesc frumos. Vreau să-i mulțumesc domnului Jaleb de la Curtea de Conturi pentru că este astăzi alături de noi. Mă surprind uh, câteva lucruri din ceea ce a spus. Da, nu este surprinzător că 71% din agricultori nu practică înverzirea, pentru că felul în care sunt distribuiți banii în prezent în uh, cadrul pilonilor PAC îi încurajează să facă astfel proprietățile cele mai mari primesc cei mai mulți bani, deci trebuie să ținem seama de cazurile în care 75% din teritorii sunt acoperite de înverzire și nu să analizăm individual agricultorii, să ținem seama așadar de procentajele teritoriale. De asemenea, spuneți că se vorbește despre rolul uh, înverzirii. Eu cred că rolul acesta este foarte important pentru că el încetinește agricultura intensivă, care e de fapt o tendință și se referă la creșterea productivității. Însă, înverzirea face ceva ce nu e încă implementat uh, integral peste tot și ar trebui să fie, după părerea noastră. Uh, subvențiile pentru înverzire nu sunt atât de costisitoare. Uitați-vă la documente. Procentajul a crescut cu un, o unitate, ceea ce e semnificativ pentru efectul ecologic. Dacă vă uitați la sumele de bani, uh, ele nu sunt mult mai mari dacă uh, puse în relație cu impactul. Mai spuneți în documentul dumneavoastră că toate subvențiile trebuie legate de obiective de înverzire cred că trebuie să oferim și competitivitate agricultorilor europeni. Dacă ne uităm uh, la nivel internațional, o să vedeți că cerințele noastre sunt total diferite și atunci trebuie să privilegiem și competitivitatea agricultorilor europeni. Cred că în continuare va trebui să adaptăm agricultura europeană la provocările climatice, însă întotdeauna măsurile noastre vor ține seama de caracteristicile diferite ale regiunilor europene și de culturile diferite. Există anumite tipuri de culturi de plante care se aplică, date fiind diferențele dintre regiuni. De asemenea, există și um, elementele de ecocondiționalitate incluse în ultima reformă PAC. Nu vrem să ne întoarcem la uh, scenariile anterioare cu um, pășunile permanente care ne-au costat atât de mult în trecut. Deci, regionalizarea este extrem de necesară. Ja, vielen Dank für die Domnul Heusling, mulțumesc pentru prezentare. Eu cred că arătați foarte clar uh, un lucru de care ne temeam uh, de fapt și anume că această măsură nu a avut niciun efect asupra mediului. Pe mine m m-a mirat, atunci când uh, comisia venea cu tot felul de cifre în sensul că 75% dintre suprafețe ar fi supuse acestei măsuri iar dumneavoastră ne spuneți că e vorba doar de cinci În această situație, Comisia ar trebui să ne spună ce a realizat și ce nu. Pentru că, iată, aceste plăți nu au o contribuție efectivă pentru mediu și de aceea trebuie să ne punem întrebarea în contextul următoarei reforme agrare cum anume putem uh, să acționăm mai țintit. Pentru că dacă agricultorii europeni se confruntă cu uh, Uh, cerințe mai ridicate, venim uh, și le spunem că da, e vorba și de mediu, iar acestea iată că lipsesc. Deci, la următoarea reformă chiar trebuie să le cerem acest lucru, dar trebuie să fim dispuși să le și plătim acest lucru. Eu am participat la negocieri și știu uh, cum mulți au lucrat atunci pentru a defalca și a îmbunătăți și mai mult ceea ce fusese prezentat atunci de către domnul comisar a spus că s-a folosit flexibilitatea pentru a scădea standardul. Este ce vedem și în statele membre. Cerințele pentru înverzire sunt uh, destul de scăzute, ceea ce nu poate duce la niciun efect. Și acum, dacă domnul comisar spune că vrea să renunțe la înverzire, la greening, atunci o face nu doar pentru că n-ar avea efecte asupra mediului, ci pentru că este un instrument foarte birocratic. Însă dacă vrem să facem ceva în următoarea reformă PAC, trebuie să mergem spre protejarea mediului și trebuie să arătăm foarte clar pentru ce anume vrem să cheltuim aceste sume pe viitor. Și de aceea nu avem nevoie de mai puține prestații pentru mediu și de mai puțin bani, ci din potrivă de mai mult și trebuie ca aceste sume să fie strâns corelate cu anumite prestații, pentru că e absolut necesar să promovăm aceste prestații pentru medii. Eu aș dori să vă mulțumesc pentru raport. Ați fost foarte clar în prezentare. Iată că vorbim de de aplicare. Nu cred că se vor întrevedea rezultate mai bune, deci trebuie să intervim cu o corecție. Cu raportul Omnibus, și aici va interveni și domnul Des, nu prea văd uh, în ce măsură am fi îmbunătățit aceste prestații pentru mediu, deci am ratat o șansă. Iată că acest raport vine ca o palmă pe obrazul uh, Uh, anterioarei reforme PAC și va trebui să vedem ca pe viitor să îmbunătățim aceste prestații pentru mediu. Domnul Denanu. Mulțumesc, domnule președinte. În raportul nostru insistați pe faptul că măsura de diversificare a culturilor nu este satisfăcătoare și mai ales că este mai puțin eficientă decât rotirea, rotația culturilor prin ceea ce privește epuizarea elementelor nutritive ale solului, dar și propagarea elementelor patogene. În plus, uh, indicați la pagina 32 că Comisia a spus că în ceea ce privește plantele leguminoase, acestea ar putea să îmbunătățească efectele ecologice ale măsurii, însă această măsură nu a fost reținută pentru că există întrebare cu privire la aplicarea regulilor OMC. Din punctul meu de vedere, acest lucru este regretabil pentru că acordurile nu mai sunt adaptate și nu ar trebui să ne împiedice să avem o strategie ambițioasă și coerentă planurile în ceea ce privește uh, emisiile de azot trebuie să fie uh, prezente peste tot, nu doar în suprafețele de interes ecologic. Ce uh, intenții aveți vis-a-vis -vis de rotația culturilor, mai ales uh, vis-a-vis uh, -vis de plantele care fixează azotul în uh, cadrul viitoarei uh, reforme a PAC? Evident, uh, știm că acest lucru vine cu noi controle. De asemenea, uh, mai spuneți că propunerea inițială a ambiției a fost mult mai ambițioasă decât cea adoptată la final, mai ales în urma influenței statelor și că, în consecință, aceste măsuri, care reprezint 30, la reprezintă 30% din plățile directe, nu au efectul scontat. Să știți că uh, statele membre cer marge de manevră semnificativă în acest sens, dar uh, de asemenea, noua flexibilitate anunțată de comisie uh, o să um, slăbească și mai mult procedurile de înverzire. Mulțumesc. Ganz herzlichen Dank. Ich möchte mich gleich Doamna Noichel, mulțumesc foarte mult. Vreau și eu acum să intervin în uh, susținerea prestațiilor și n-aș spune că ar trebui înlesnite. În primul rând însă mulțumesc pentru cuvintele pline de deschidere. Toți cei care s-au ocupat de acest domeniu de fapt știau acest lucru. Nu o spuneți primul, dar o spuneți cu cuvinte foarte clare și de aceea vrem să vă mulțumim. Și o spuneți și din perspectiva celor uh, care păzesc la banii contribuabililor, uh, pentru că acești bani trebuie cheltuiți uh, așa cum trebuie. Spuneați că fermierii aveau posibilitatea să facă lucruri pe care oricum le făceau și să acceseze bani din uh, portofoliu de greening fără să fi creat ceva în plus uh, pentru mediu, ceea ce înseamnă că s-au împărțit bani fără utilitate ecologică. Și asta este adevărul dureros. Pentru că, de fapt, am atribuit acești bani greșit din două puncte de vedere. Pentru cei care uh, i-au accesat, dar care nu făceau neapărat ceva pentru mediu. De aceea v-aș susține să rămâneți în continuare pe acest drum, pentru că bani publici în Europa nu pot exista decât pentru bunuri publice, pentru o valoare adăugată uh, suplimentară publică, pentru ca standardele de mediu și legislația de mediu să fie aplicată, pentru că cu toții trebuie să oprim la roșu la semafor, nu? Deci ar trebui ca și în ceea ce privește legislația de mediu lucrurile să fie la fel. Să existe bani suplimentari pentru înverzire doar dacă faci ceva în plus față de ceea ce făceai până acum. Ceea ce lucru presupune să și vreau să vă susțin să spuneți acest lucru foarte clar și pe viitor, pentru că cetățenii din agricultură, dar uh, și din afara agriculturii, trebuie să știe cine uh, primește ce, pentru ce prestație de la bugetul european și nu putem să le explicăm acum acest lucru. Avem nevoie de un model clar de explicitare și uh, de să spunem cetățenilor de ce agricultorii beneficiază de bani din uh, PAC, pentru că altfel uh, supărarea cetățenilor uh, este justificată, pentru că nu mai le putem explica de ce unii primesc bani și alții nu, pentru că există probleme și în alte domenii. Și iar plățile directe se numesc plăți directe, probabil pentru că trec direct pe lângă țintă. Este dureros, dar uh, avem nevoie de noi obiective, ajutați-ne să facem politica agricolă mai performantă, însă iată că acum, după aceste cuvinte foarte clare, nimeni din această comisie nu mai poate spune că n-ar fi știut. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și domnului Jere pentru raportul său. Curtea a uh, criticat uh, de curând această politică de înverzire, spunând că ea nu impune doar constrângeri pentru agricultori, ci și are un efect uh, ecologic limitat. Doar 5% din terenurile agricole au avut un efect pozitiv, după cum știți, și e o cifră mică. De asemenea, să spunem că marea majoritate a agricultorilor nu au schimbat practicile agricole pentru a fi eligibil pentru aceste plăți de înverzire. Uh, acesta este dovada faptului că practicile agricole nu sunt atât de antiecologice cum se credea. Cred că sistemul trebuie reformat, la fel ca și politica agricolă comună, și se sacrifică agricultori uh, cărora le luăm uh, bani uh, ținând seama de acele uh, terenuri HMV uh, și atunci trebuie să știe și ei ce se întâmplă și cum evoluează această politică a înverzirii. Mulțumesc! Da. Domnul Danton. Mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt destul de surprins de raportul prezentat și de conținutul acestuia. Mai întâi am căutat în zadar, pentru că nu am găsit data la care a fost uh, elaborat și perioada uh, care acoperită de analiză. În ceea ce privește mediul, știm cu toții că timpul de reacție între trecerea la acte și reacția mediului natural depinde de tipul de intervenție. În ceea ce privește diversitatea, uh, experiența ne arată că avem nevoie de 4-5 ani până când, uh, de exemplu, efectul diversificării florei asupra unei pajiști să, uh, să și vadă în practică. Am votat această reformă la sfârșitul anului 2013 și în majoritatea statelor membre ea a fost aplicată doar începând cu 2015 agricultorii sunt în capul uh, lanțului uh, economic și trebuie să își schimbe progresiv exploatațiile. Dacă raportul se referă la anul 2016, este al doilea an după reforma PAC și faptul că 5% din terenul și-au schimbat deja statutul, adoptând practici mai conforme cu protecția resurselor, uh, este o cifră semnificativă. 5% din ansamblul teritoriului european înseamnă, evident, niște suprafețe ample. Unde sunt de acord cu curtea este uh, la definirea obiectivelor. Cred că dacă am fi fost mai clari uh, cu privire la aceste obiective, nu ar fi fost atât de dificil să trecem de la marile teorii la acte. Se ridică o serie de întrebări tehnice cu privire la măsurile cele mai pertinente pentru a uh, păstra carbonul în sol, pentru a proteja solul, pentru a îmbunătăți impactul agriculturii asupra uh, climei și, în baza informațiilor mele, în cele mai multe state membre, aceste metode nu au fost că aplicate în uh, teren. Cred că acest aspect uh, legat de transferul uh, tehnologiilor către agricultori reprezintă partea cea mai vulnerabilă a acestui raport. Vorbim în primul rând de o politică economică, o politică al cărui obiectiv este să compenseze faptul că consumatorul european nu vrea să plătească alimentele la prețul real și agricultorii europeni sunt uh, producători uh, ai uh, unor uh, produse ale căror costuri nu le stăpânesc decât parțial, iar uh, statele sunt acolo pentru a le asigura o bază de venit. Mulțumesc. Domnul De Castro. E. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș să mulțumesc Curții de Conturi și domnului Jere pentru această prezentare importantă, care ne Mm, arată iarăși argumente pe care le mai expusesem în reuniunile noastre. Sigur că noi am încercat să venim cu câteva modificări și mă bucură faptul că se menționează eforturile făcute de această comisie uh, profitând de raportul Omnibus. Însă e nevoie să identificăm uh, trei uh, măsuri uh, importante care să devină unitare pentru toată Europa. Sigur că în Elveția, în Suedia sunt condiții complet diferite față de cifru și sigur că aceste măsuri trebuie să se adapteze la condițiile efective din țara respectivă și în acest sens ne plăcea ceea ce s-a adoptat uh, în această comisie prin care veneam cu o listă de propuneri din care fiecare stat membru putea să aleagă în baza unor condiții obiective. Însă această flexibilitate care ar face ca uh, rotația să fie aleasă în detrimentul diversificării, nu trebuie să devină într-o reformă viitoare 27 sau, de ce nu, 100 de politici agricole comune, lăsând statelor membre o completă libertate de alegere. Trebuie ales un fel de priorități unice, iar apoi uh, statele membre să aleagă obiectiv în baza propriilor uh, caracteristici din țările lor. Ce părere are Curtea de Conturi în acest sens? Domnul Des, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru prezentarea acestui raport. Dacă îl citesc, constat că nu există prea multe cunoștințe în domeniu în Curtea Europeană de Conturi. Dacă mă uit la suprafețele din Germania, avem uh, zone tampon de pădure, mm, nenumărate hectare, la fel și în ceea ce privește plantele care leagă uh, oxidul de azot și așa mai departe. Nu se ține cont de faptul că o treime din uh, suprafețe deja participă în uh, măsuri uh, neobligatorii destinate mediului și e complet eronat modul în care evaluează Curtea de Conturi anumite culturi. În gospodăria noastră avem doar 40 de hectare, am cultivat astfel de culturi însă aceste au uh, fost uh, recoltate înainte toamnă și apoi erau valorificate în facilități de biogaz. Acum uh, acestea se păstrează peste iarnă pe câmp, iar aratul primăvara aduce doar de necazuri și n-ați ținut cont de aceste lucruri în raportul dumneavoastră, pentru că iată că s-au impus anumite condiții acestor fermieri. Eu cred că aceste rapoarte trebuie redactate doar de persoane care să beneficieze de o anumită specializare în acest domeniu. Uh, thank you very much. Domnul Flanagan, mulțumesc frumos. Uh, am fost ieri în Comisia pentru, buget, uh, pentru Control Bugetar când s-a prezentat acest raport și trebuie să vă spun că acolo atmosfera a fost cu totul alta decât cea de astăzi de aici. Parcă în această comisie trăim într-o bulă și nu înțelegem ce se spune despre noi în afara ei. Am auzit pe cineva spunând că nu costă mult 8% din tot bugetul european, într-un moment în care se discută mult despre bugetul general al Uniunii, dat fiind Brexitul și de asemenea, uh, se tot vorbește despre viitorul finanțelor europene și uh, despre ce procent din bugetul rămas va merge la uh, agricultură e ceva și dacă ați fi fost la reuniunea de ieri a Comisiei uh, de Buget, o să vedeți că ne luptăm pentru a păstra acest uh, procent. Eu o să mă lupt personal pentru asta, dar în niciun caz nu este o luptă ușoară. Astăzi ne confruntăm cu o situație prin care Curtea Europeană de Conturi, din experiența mea, este ca un termometru și un termometru îți spune temperatura. Însă astăzi aici ni se spune că nu ne place ce arată termometrul, că termometrul nu funcționează și că nu trebuie să facem nimic, pentru că temperatura e în regulă, nu e nicio problemă cu ea. Ei bine, din păcate, realitatea este că trebuie să facem ceva, fiindcă contribuabilii europeni, și uh, eurodeputații din afara acestei comisii nu sunt atât de siguri că lucrurile merg atât de bine și trebuie să încercăm să protejăm acest buget. Iar atunci când suntem avertizați că banii nu se cheltuiesc bine și vorbim despre măsuri pentru țări, trebuie să facem ceva, fiindcă meniul pe care îl avem la dispoziție de opțiuni, de exemplu, în cadrul Irlandei, Uh, oamenii au primit, uh, oamenii care primeau o grămadă de bani au primit și mai mulți bani pentru înverzire. Sunt situații unde agricultorii primesc 300 de euro pe hectar și alții primesc 30 de euro pe hectar pentru înverzire. Evident, acest lucru este o problemă. E o chestiune extrem de importantă ceea ce discutăm astăzi aici. M-am mai plâns de absențele de la această comisie. Aici ar fi trebuit să fim toți acum, pentru că aud comisia că plânge cu lacrimi de crocodil Busutil despre ce se întâmplă cu bugetul nostru, iar dacă colegilor le-ar fi părsat de ce se întâmplă, ar fi fost cu prezenți, fie ca să ne spună că ceea ce se întâmplă este în regulă, fie să ne spună ce trebuie să facem pentru a îmbunătăți uh, lucrurile. Da, probabil uh, ei acum uh, țin o conferință de presă ca să spună că ar fi groaznic dacă s-ar tăia bugetul PAC. Mai bine ar fi aici să-l apere. Chyba niefortunnie zostały wprowadzone formy zazielenienia w obszar dopłat. Modul <clears throat> în care aceste forme a înverzirii au fost corelate cu plățile a fost unul uh, nefericit, pentru că plățile au menirea de a susține competitivitatea agricultorilor. Veți primi imediat cuvântul și dacă aceste măsuri de înverzire au fost atât de greșite sau, mă rog, modul în care au fost puse în aplicare, nu ar trebui să punem sub semnul întrebării sensul a plăți, acestor plăți în sine. Poate că în loc de înverzire s-a făcut un fel de susținere a veniturilor acestor agricultori. Domnul Bogovici. Mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Îi mulțumesc domnului Iereb că e astăzi aici și mulțumesc de asemenea pentru acest raport, uh, fără îndoială dificil de pregătit la Curtea de Conturi. Uh, Curtea de Conturi trebuie să verifice punerea în aplicare a obiectivelor fixate de statele membre și de către Comisia Europeană și noi ne dăm foarte bine seama că acest raport rezultatul uh, lacunelor uh, noastre ale tuturor. Nu am definit obiectivele îndeajuns, nu am definit suficient de bine această politică și mi se pare limpede că banii din agricultură ar trebui să ne permită să avem o alimentație bună, un mediu propriu, terenuri în bună stare și așa mai departe. Dar e adevărat că avem mai puțin bani la dispoziție pentru agricultură comparativ cu trecutul. Pe de altă parte, dacă ne uităm la veniturile fermierilor, ne dăm seama că acestea sunt cu mult inferioare veniturilor din alte sectoare. Prin urmare, trebuie să facem în așa fel încât agricultura să devină un sector mai uh, confortabil, pentru că în momentul de față e un sector foarte, foarte dificil. 30% din bani au fost prevăzuți pentru plăți directe și vorbim aici de un sistem care va avea impact asupra întregii agriculturi și ne întrebăm astăzi dacă obiectivele uh, sunt realmente cele care pot garanta o mai bună calitate a apei, aerului, solului. Poate că acești bani ne-ar, ne permite să arăm terenurile noastre în așa fel încât mediul să fie respectat, ca și clima să fie respectată și nu e vorba de a oferi 50% din plățile directe la 10% din, pentru 10% din soluri, care apoi produc doar 2% din hrană. Nu e logic. În această nouă politică de înverzire va trebui să fie foarte clar ce încercăm să obținem, care sunt obiectivele exacte și, pe de altă parte, trebuie știut că sunt, sunt afectate 80% din terenuri. Cei 5% invocați vizează practici de vârf foarte ecologice. Însă pentru mine acest raport nu este unul negativ. Eu cred că pune o întrebare fundamentală și anume care vor fi obiectivele noastre de viitor. E o provocare importantă și cred că pe viitor vom avea încă și mai puțin bani disponibili la hectar și ne vom confrunta de asemenea cu problema motivării tinerilor agricultori, cum să facem ca ei să continue să se ocupe uh, de această activitate. Noi ce ne dorim e ca mai mulți fermieri, mai mulți agricultori să uh, lucreze într-un mediu, într-un mod respectuos cu mediul. Și cred că putem investi acești bani în astfel de măsuri, pentru că, până la urmă, e vorba de menținerea agriculturii, de protejarea mediului nostru. Iată obiectivul nostru principal. Doamna McGuinness. Cred că domnul Danton a făcut uh, o remarcă importantă. E foarte greu să faci o evaluare după doar 2-3 ani de implementare. Mulți uh, membri ai comisiei noastre agri nu au fost de acord cu uh, formula înverzirii propusă în reforma anterioară de comisie. Uh, însă a fost o mișcare subtilă a comisiei pentru a insera înverzirea în pilonul 1 și din punctul meu de vedere ăsta a fost obiectivul, obiectiv atins. Poate că o să putem comenta și despre asta în al doilea rând. Eu nu văd niciun conflict în concluziile dumneavoastră mm, potrivit cărora înverzirea este uh, o modalitate de a susține veniturile agricultorilor. Pur și simplu am divizat plățile directe, însă e vorba de aceiași bani. Și fermierii nu fac distinția. Ce spun ei Iată, primesc sprijin pentru venitul meu. Iar pentru membrii Comisiei de Control Bugetar, îi cunosc pe mulți și știu care e opinia lor, ei ar trebui să uită mai bine la venitul mediu din agricultură în Europa. E adevărat, sunt uh, câțiva care primesc sume uriașe, dar uitați-vă mai bine la medie și nu la, doar la uh, plățile uriașe care apar mereu pe prima pagină. Câteva întrebări acum. Uh, Curtea analizează în acest moment comunicarea Comisiei pentru uh, viitorul PAC. Pe mine mă preocupă uh, câteva puncte uh, în, din recomandările dumneavoastră pentru viitoarea PAC. Pentru că dacă punem cap la cap simplificarea și propunerile dumneavoastră, ele nu vor putea funcționa împreună, pentru că e o idee foarte complexă în ce privește rezultatele pe care trebuie să le obținem pentru mediu. Nu cred că vor funcționa cele două piste. În multe state membre, inclusiv în țara mea, există habitaturi foarte bune și uneori sunt schimbate în mod artificial numai pentru a răspunde unei scheme abstracte desenată de Comisie și statele membre. Dacă habitatul natural ar fi menținut, n-ar fi nicio problemă. Potrivit raportului dumneavoastră, acest lucru nu e bun. Nu vreți să uh, plătiți uh, fermierii pentru un habitat pe care îl prezervă. Văd că dați din cap, dar trebuie să fie foarte limpede. Uh, o pagubă uriașă pe care am făcut-o e că nu am permis zonele naturale, zonele de habitat natural să fie cumva premiate în cadrul PAC. Poate că asta e o primă temă pe care trebuie să o abordăm. Mulțumesc. Bardzo dziękuję pani poseł. Pewnie podzielam poglądy i... Mulțumesc. Împărtășesc și eu acest punct de vedere. Domnul Rope. Ačiū gerbiamas pirmininkė. Iš tikrųjų labai įdomu buvo klausyti. Mulțumesc foarte mult. A fost extrem de interesant să ascultăm prezentarea acestui raport. Eu mă întâlnesc adesea cu fermierii și îmi dau seama că tema e una relevantă, dar și dureroasă pentru ei. Înțeleg că nu s-a făcut tot ce trebuia înainte de lansarea programului de înverzire. Unii aveau așteptări prea mari, alții așteptări prea mici. Prin urmare, ă, răspunsul dumneavoastră, potrivit căruia oamenii nu au primit ă, la ce se așteptau, nu e suficient pentru că uh, impactul de mediu nu ar fi suficient de mare. Dar haideți să ne gândim mai bine la fermieri. Fermierii au făcut tot ce li s-a cerut. Dacă fermierul nu a făcut ce trebuia, nu a primit banii. Nu a primit plata dacă, în schimb, a uh, făcut tot ce trebuia. El tot nu e fericit pentru că noi ne așteptăm la mult prea mult din partea acelui fermier. Adesea cerințele nu sunt uh, clare sau suficiente și atunci trebuie noi să cădem de acord. În momentul de față, încerc să înțeleg de ce ați tras concluziile pe care le-ați tras. S-a menționat deja în dezbatere faptul că un aspect important este acela că fermierii au o activitate suplimentară și deci un cost suplimentar. În același timp, nu au primit un venit suplimentar. Banii pe care i-au avut înainte au fost acum doar redistribuiți între programe. Însă, fermierul consideră că aceia sunt banii lui și dorește să poată supraviețui cu ei. Dacă dorim un program mai larg, mai specific, trebuie să oferim și banii uh, necesari. Altfel, fermierul are pierderi, uh, banii nu capătă, profitul lui scade, cum colegii au spus deja, și agricultura, care deja nu e un sector deloc atrăgător, momentul de față va deveni încă și mai puțin interesant. Veniturile sunt cu jumătate mai mici decât cele din industrie, iar dacă nu rambursăm costurile, dacă nu oferim compensații, ne vom confrunta cu probleme uriașe în a oferi oamenilor hrană uh, la prețuri rezonabile, hrană uh, calitativă. Și nu mai vorbesc de exporturi și alte lucruri. Și am o întrebare. Ce credeți? Atunci când, bună oară, distribuim sarcini similare tuturor uh, într-un program de înverzire similar, de ce plățile diferă? Ele sunt foarte inegale. Un fermier primește 50% din plata directă uh, a fermierului dintr-o altă țară pentru exact aceeași sarcină. Cum puteți justifica acest lucru? Mulțumesc! Dziękuję. Wyczerpaliśmy wystąpienia ze strony pani panów posłów. Poproszę... Mulțumesc foarte mult. Astfel am încheiat intervențiile din partea eurodeputaților. Ba nu, domnul Buda. Da, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Sigur că toți ne dorim ca fermierii să câștige suficient de mult, nu neapărat pentru o viață, mă rog, extraordinar de bună, ci pentru ca ei, într-adevăr, să poată să ducă un trai decent. Pentru că de foarte multe ori se pune în discuție de ce primesc fermierii atât de mulți bani, uh, în opinia unora, și în același timp cu toții suntem conștienți de faptul că, da, fermierii trebuie să primească o sumă suficientă și necesară ca să aibă un trai decent uh, pentru a preveni, pe de-o parte, uh, depopularea zonelor rurale, cu care vedem că avem o foarte mare problemă și, pe de altă parte, evident, să asigurăm o hrană de calitate uh, pentru toți um, cetățenii. Aș pune accent foarte mare, pentru că am avut săptămâna trecută săptămână verde și m-am văzut cu vreo 30-40 de fermieri la ei acasă, uh, da? și uh, mi s-au plâns, s-au ridicat toți problema legată de sancțiunile pe care uh, ei le, uh, le primesc în ipoteza în care greșesc de foarte multe ori și aceste greșeli nu le sunt întotdeauna imputabile, ci de foarte multe ori uh, nici informațiile pe care le primesc de la uh, mă rog, autoritățile oficiale ale statului nu sunt uh, foarte clare și atunci intră într-o zonă, să spun așa, a încălcării anumitor reguli, iar sancțiunile care le primesc sunt foarte, foarte mari și de aceea de foarte multe ori aceste sancțiuni, să spun așa, sunt prohibitive pentru ei și evident că foarte mulți chiar se gândesc să renunțe la această activitate. Mulțumesc. Pani poseł Kadenbach. Ja, herzlichen Dank. Doamna Kaldenbach. În primul rând, aș dori să mulțumesc și eu uh, Curții de Conturi și membrilor Curții de Conturi pentru informațiile foarte interesante pe care le pun la dispoziție, pentru că uh, Iată, avem de-a face cu un raport fără precedent astăzi. Ne bucură faptul că putem să-l discutăm și uh, în intervențiile colegilor, multe din probleme au fost deja evidențiate. Cred că una care merită subliniată este aceea că odată cu regretabila ieșire a Regatului Unit, uh, din Uniunea Europeană avem un deficit net de circa 12 miliarde de euro, o sumă care va modifica uh, Uniunea Europeană mm, în multe domenii și atunci când vorbim de greening, așa cum a spus și altcineva, uh, nu e neapărat uh, vorba de sume foarte mari, dar pentru a face astfel de afirmație ai ochelari de cal, nu? Pe de altă parte, e la fel de adevărat că um, prestațiile pentru mediu nu sunt evidențiabile într-un an, doi, dar totuși acest raport arată că e dificil să vedem dacă în urma acestor măsuri ne-am îndreptat în direcția cea bună, pentru că lipsește oarecum logica de intervenție, pentru că nu am definit niște ținte clare și știm că este un proces laborios, dar ar trebui să avem uh, aceste ținte măcar pentru viitor. Pentru că dacă nu, nu vom putea evidenția ce se întâmplă de fapt și de aceea întrebarea mea este adresată Comisiei. În ceea ce privește proiecte pilot, precum LISA, care măcar ar fi dat uh, vreo indicație în acest sens, mai pun în aplicare astfel de proiecte pentru a dispune de astfel de date? Uh, pentru că se uită în discuție că ne mișcăm într-un cadru strategic odată cu în care trebuie să se îndeplinească tot felul de alte cerințe de mediu datorate legislației uh, europene, strategia pentru biodiversitate, menținerea solului, uh, strategia pentru climă și așa mai departe. Toate acestea trebuie să se îmbină și trebuie să rezulte în final o înverzire care să fie ca atare și această îmbinare lipsește. În anumite domenii totuși însă trebuie să mă declar puțin descurajată uh, pentru că, iată, unii spun că totul e în regulă, fermierii fac tot ceea ce trebuie și haideți să continuăm în același fel, dar eu consider că nu este abordarea cea bună pentru că contribuabilul european poate să aștepte pe bună dreptate din partea bugetului european să nu fie doar un fel de re, um, împărțire a acestora și are dreptul să afle ce se întâmplă cu acești bani, unde este valoarea adăugată europeană și avem nevoie de acest tip de control și dacă acest um, această modalitate de control nu există pentru Curtea de Conturi pentru că nu există fixați parametrii necesari, atunci noi nu putem să uh, avem o dare de seamă față de contribuabilul uh, european și asta în condițiile în care, iată, um, avem în pregătire noul CFM. Trebuie să arătăm pe bază de date fiabile că banii europeni sunt bine cheltuiți și dacă nu reușim acest lucru, pe viitor, în loc să plătim uh, în mod solidar uh, în domenii în care este nevoie, uh, nu vom avea parte decât de dezbateri bazate pe invidii. Mulțumesc, domnul Pierre Basco. Thank you very much, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă mulțumesc pentru această oportunitate de a avea un schimb de opinii pe marginea raportului Curții de Conturi pe tema înverzirii. A fost foarte interesantă dezbaterea, o dezbatere vie și o temă centrală pentru agricultură, atât pentru prezent cât și pentru viitor. Aș vrea să subliniez uh, că noi uh, salutăm acest raport toate recomandările au fost acceptate și vor fi luate în considerare atunci când vom desena o nouă arhitectură a înverzirii pentru PAC. Se subliniază în concluzii câteva slăbiciuni ale înverzirii, în special performanța și complexitatea. Vreau să spun că recunoaștem multe din aceste comentarii, chiar dacă, în opinia noastră, trebuie să fim prudenți, mai ales dată, dat fiind intervalul de timp între uh, intervenție, impactul asupra mediului, asupra solului și uh, rezultatele. E o temă care a fost deja evocată în uh, dezbatere. Totuși, aș vrea să mai subliniez că anumite observații ale curții, din punctul nostru de vedere, pot uh, permite um, ameliorarea mediului în viitor, dar concluziile cursii mai trebuie puse și în perspectivă. Raportul reamintește opinia Comisiei despre înverzire care trebuie să um, aibă un potențial de ameliorare a mediului comparativ cu perioada anterioară. 77% din zonele agricole uh, europene fac obiectul uneia din versiunile uh, programului de înverzire. Aș preciza că media reprezintă un 25% din măsurile de înverzire. Deci există un potențial al acestor instrumente pentru ameliorarea mediului și climei. Apoi, în ce privește bunele practici, curtea arată că practicile sunt influențate de înverzire. 30% din fermele vizitate încearcă diversificarea culturilor și 37% dintre ferme încearcă să schimbe uh, practicile în ce privește um, zonele de interes ecologic. În termen de implementare, vom putea constata ceva mai târziu care e impactul real asupra mediului. Aș reveni la una din criticile cheie ale curții și în dezbaterea reieși deja acest lucru, faptul că înverzirea sau plățile uh, verzi nu aduc nimic uh, în plus fermierilor, acel efect de balast, cum e numit în raport. Din punct de vedere al Comisiei, înverzirea nu încearcă să schimbe practicile fermierilor, ci Înverzirea încearcă să susțină uh, prezervarea climei și mediului și ameliorării acestora, inclusiv prin practici existente. E o clarificare pentru care, care pentru noi este foarte, foarte importantă, deoarece înverzirea nu funcționează la fel ca măsurile uh, ecologice. E important că dacă fermierii deja au practici care aduc beneficii climei și mediului, e important ca ei să nu fie penalizați pentru acestea. Mai mult decât atât, plățile verzi trebuie să ajute la evitarea deteriorării. În ultimii 30 de ani am văzut o tendință către intensificarea monoculturilor și este important cu înverzirea să evităm aceast, ca această tendință să continue. Ba chiar să încercăm să o stopăm. Un element important atât pentru curte cât și comisie, este că raportul 2016, primul raport asupra înverzirii din 2016, spune că implementarea în statele membre nu a permis exploatarea de plină a potențialului înverzirii, un lucru care trebuie recunoscut și subliniat atât de ce Comisia a propus anul trecut, simplificarea, armonizarea și ameliorarea anumitor cerințe de înverzire, tocmai pentru a spori beneficiile pentru mediu. Aceste ameliorări s-au introdus uh, ca reguli delegate care au intrat în vigoare la începutul acestui an. E important să ne uităm spre viitor, să ne gândim la ce se va întâmpla dincolo de 2020 și Comisia e de acord cu Curtea că în multe țări înverzirea introdusă în forma sa actuală este prea complicată, prea birocratică și nu e suficient de flexibilă așa încât să poată răspundă ambițiilor de mediu. Sincer, după părerea mea, trebuie să fim ambițioși, trebuie să fim mai eficace și uh, să avem o abordare mai simplă în ce privește abordarea schimbărilor climatice. În noiembrie, Comisia a adoptat o comunicare în ce privește viitorul agriculturii și al uh, alimentației. Însă, verzirea nu e considerată ca având o arhitectură potrivită pentru a răspunde ambițiilor înalte în sector. Deci e clar nevoie de mai multă simplificare. O nouă arhitectură a înverzirii, construită pe experiența pozitivă pe care am dobândit-o, există multe experiențe pozitive, uh, ce privește ecocondaționalitatea, dar e nevoie de o abordare mai mult bazată pe performanță decât pe respectarea regulilor și trebuie să punem la bătaie tehnologiile moderne. Deci, repet, noua arhitectura înverzirii va depinde de propunere legislativă și în, mai târziu, în cursul acestui an, se va face astfel de propunere. Potrivit noi abordări, statele membre vor descrie în planurile lor strategice în ce fel intenționează să atingă obiectivele climatice și de mediu pe care le vor defini ele însele, bazându-se pe obiectivele generale ale UE, incluzând condiționalitatea pentru toate plățile PAC aplicabile în Uniunea Europeană. Această nouă abordare, această nouă logică de intervenție uh, face obiectul reflecției la Comisie, tocmai pentru a fi tradusă într-o propunere legislativă. Vă mulțumesc pentru atenție! Thank you for all the questions and all, all the opinions that you have. Mulțumesc pentru toate întrebările, toate comentariile. Un fir uh, roșu care a reieșit sunt obiectivele și asta ne-am fi dorit să discutăm mai în detaliu cu Comisia pe parcursul auditului. Auditorul nu poate fixa el obiective. Uh, înverzirea Uh, așa cum e astăzi, nu are niște obiective clare. Domnul Bogovici și mulți alții au spus deja acest lucru. Iată de ce discutăm într-una despre măsuri, dacă ele sunt adecvate, cum trebuie implementate, însă întrebarea fundamentală e cum definim obiectivele. De aceea recomandarea noastră merge spre această direcție. Întâi și întâi de toate trebuie definite obiectivele. Mai vorbim de susținere pentru venit sau vorbim de înverzire sau PAC trebuie să își amelioreze performanța de climă și mediu. E bine, comisia dumneavoastră ca legislator trebuie să vă ocupați de această definire a obiectivelor. Iar mai apoi vom verifica dacă obiectivele sunt îndeplinite sau nu. Ieri la ședința cont uh, am conchis că nu există o distribuire a plăților. Fermierii au primit aceleași plăți ca înainte de înverzire. Dacă ați fi văzut rezultatele raportului nostru, mare lucru nu s-a schimbat în ce privește practicile în agricultură. Deci este înverzirea uh, chiar așa o mare reformă, uh, potrivit definiției din 2013? Probabil că nu. Și revenim din nou la aceeași întrebare, care au fost obiectivele înverzirii, iar noi ca auditori nu putem fixa obiective. Dar acestea nu sunt definite, deci trebuie să definite în viitor. Domnul Danton a spus care e impactul asupra mediului. Abia după 5 ani vom putea vedea. Sunt de acord cu dumneavoastră dacă se vor schimba și practicile agricole, dar doar 5% din terenurile agricole au manifestat uh, o schimbare și dacă e să ținem seama de pășuni, bună oară, uh, procentul este încă și mai mic, uh, pentru că, în mod evident, pășunile nu vor fi arate, dar nimic altceva nu s-a schimbat. Deci, în termen real, vorbim încă de mai puțin de 5% de schimbări pe terenurile agricole. Deci nu ne putem aștepta ca o schimbare majoră să intervină o ameliorare a biodiversității, a calității solului sau a scăderii emisiilor de mm, gaz cu efect de seră Doamna McGuinness a spus că nu recunoaștem faptul că fermierii ar trebui să fie recompensați pentru ceva ce fac deja. Însă, fermierii se găsesc în poziții foarte diferite. Unii dintre ei au niște practici adecvate, alții însă nu. Practicile agricole uh, pe alocuri sunt mult prea intensive și atunci uh, aduc daune mediului. Deci există obiective diferite, ținte diferite în funcție de tipul de agricultură. Și trebuie uh, luate în calcul pozițiile diferite ale statelor membre. Domnul De Castro spunea ce se întâmplă cu abordările diferite între statele membre. Avem, dacă avem 27 uh, de uh, tipuri diferite de PAC în viitor, ce e de făcut? Sigur, uh, statele membre au poziții diferite și anumite măsuri sunt selectate altfel. Acest lucru e acum posibil. Dar, cu toate acestea, aș sublinia că la pagina 37 a raportului nostru noi am arătat că bună oară în țările de jos și în Polonia S-au făcut studii arătând care dintre măsuri sunt cele mai adaptate țărilor respective. Dar mai apoi, statele în cauză nu au respectat sfatul experților. Deci ce de văzut uh, dacă programele naționale ale celor, dou- celor 27 vor fi uh, potrivite, adecvate, pentru a atinge obiectivele ce se vor defini. Doamna McGuinness a mai întrebat dacă vom face ceva în ce privește comunicarea comisiei, dacă vom uh, produce și noi o comunicare, da? Pregătim un document de informare care va fi uh, lansat la finele lunii martie, deci va fi gata pentru discuții în ce privește viitorul CFM. Domnul Rope a întrebat dacă plățile diferă între fermieri și dacă se poate face exact același lucru cu sume diferite. Dar problema asta nu apare doar pentru înverzire, pentru că înverzirea e legată de uh, schema de plăți de bază. Și înverzirea în majoritatea statelor membre e doar un procent din uh, plata directă de bază pe care o capeți ca și fermier. Și știți că există un proces prin care aceste plăți uh, trebuie să fie egalizate în viitor între state. Ați mai spus că fermierii au făcut ce s-a așteptat de la ei. Da, statele membre fermierii au perceput înverzirea ca o povară suplimentară, o complexitate în plus. Și au încercat să facă minimul necesar pentru a respecta uh, cerințele și pentru a-și căpăta banii. Dacă nu sunt beneficii sub, substanțiale din înverzire, atunci e, e adevărat că înverzirea nu e decât un strat suplimentar de complexitate în PAC. Știți că în fiecare dintre programele Uniunii Europene noi acum încercăm să uh, introducem simplificarea. Dar ce se va întâmpla cu înverzirea? Dacă nu există beneficii substanțiale, repet, înseamnă că doar adăugăm o complexitate în plus, pentru că am introdus această ecocondiționalitate. Deci, până la urmă, înverzirea nu e bună pentru fermieri, pentru că ei trebuie să facă mai mult pentru aceiași bani și în cadrul acelorași activități pe care le derulează oricum. Cred că, în linii mari, toate intervențiile dumneavoastră s-au învârtit în jurul uh, ideii obiectivelor înverzirii și pot să vă spun că nu știu care sunt acestea și e probabil elementul fundamental al auditului nostru. Mulțumesc! Dokument nie był prezentowany najpierw Komisji Rolnictwa, bo my mamy inne Mulțumesc. Acest document nu a fost prezentat uh, pentru prima dată sau mai întâi Comisiei Agri. Noi avem o altă perspectivă decât alți colegi și vedem lucrurile mai degrabă din perspectiva agricultorilor, a mediului, a obiectivelor și nu privim lucrurile doar din perspectiva bugetară ca și Comisia de Control Bugetar. Îmi pare rău că nu am putut participa ieri la reuniunea Comisiei Cont. Încerc să fiu prezent uh, în astfel de situații pentru a putea explica uh, chestiunile mm, de specialitate. Sigur, Comisia Cont este pe calea cea bună, pentru că, sigur, e vorba de a face niște economii și pentru contribuabil, dar trebuie și noi să venim cu viziunea de specialitate și să le arătăm calea cea justă. Și apoi nu e că ar exista 27 de politici agricole separate Obiectivele politicii agricole comune sunt clare. Uh, modalitatea de aplicare poate fi diferită pentru că diferă condițiile climatice, mărimea gospodăriilor, tradițiile și așa mai departe. De aceea Important este să nu se reducă flexibilitatea statelor membre, pentru că acestea au nevoie de această flexibilitate, pentru că e nevoie în agricultura lor de așa ceva. Dacă Însă, pe de altă parte, există metode diferite și subsidiaritate. Toată lumea vine și spune că se renaționalizează agricultura. Noi trebuie să apărăm această aplicare diferită pentru că ea ține de condițiile specifice diferite ale agriculturii. Credeți că fermierii din sudul Europei nu ar dori să participe la combaterea schimbărilor climatice sau alți fermieri din Europa n-ar vrea să participe la alte obiective? Sigur că există poate un grup de oameni care nu respectă standardele, care nu vor calitate, dar asta există peste tot, există peste tot aceste extreme. Și Vorbesc cu atâta angajament pentru că mă tem că trebuie să redactez o scrisoare către președinta Comisiei Cont, pentru că afirmațiile dânsei, care sunt foarte bine argumentate pentru că vrea să-l protejeze pe contribuabil, uh, Însă aceste afirmații nu uh, sunt neapărat bune pentru viitorul PAC. Dacă vom avea prea mult fermieri tineri, înseamnă că uh, am cheltuit diferit și greșit uh, banii prevăzuți uh, pentru agricultură, dar asta tocmai uh, că nu este cazul. Situația este absolut diferită și, doamne, noi și-l pot să am și o părere proprie. Mai, ave- mai avem puțin timp și dacă vreți să reinterveniți, vă voi da cuvântul. Doamna Noichel. Vreau să subliniez și eu ceea ce spunea și doamna Caldenbach înainte, este părerea noastră personală, pe care o apreciez. Dar dumneavoastră ați uh, intervenit ca și cum ați vorbit numele comisiei. Este dreptul dumneavoastră să aveți propria părere, uh, dar nu aveți dreptul să sintetizați ceea ce, uh, ceea ce spuneți părerea Comisiei pentru Agricultură. Spusesem că doresc să-mi exprim punctul de vedere și era părerea mea. Dar dacă sau atunci când avem păreri diferite, există amendamente și le votăm. Însă această înverzire foarte amplă, totuși trebuie spus că nu este neapărat în beneficiul agriculturii. Domnul Flanagan. Maybe it's a problem with the translation, but when you say Poate e o problemă cu interpretarea, dar când spuneți uh, noi și eu nu sunt de acord cu dumneavoastră, atunci de, uh, cuvântul folosit e incorrect. Spuneți că trebuie să protejăm agricultorii. Sunt 100% de acord cu asta. De fapt, eu aș vrea mai mult ba- mulți bani, un mai mare procentaj din bugetul general al Uniunii care să meargă către agricultori, fiindcă eu cred că acesta trebuie să fie principalul nostru obiectiv. Securitatea, siguranța alimentară și calitatea acesteia pentru cetățenii europeni. Dar dacă vrem să-i protejăm pe agricultori, trebuie să ascultăm ce zice lumea din afara acestei comisii, în loc să împușcăm mesagerul și să mergem liniștiți acasă, spunând că cei care s-au plâns uh, au fost puși la locul lor. Da, îi pui la locul lor, dar când ieți în această sală, ies iarăși și ne trezim cu probleme pentru agricultori. Deci dacă nu ascultăm avertismentele de aici, uh, pentru fiecare e-mail de la agricultor pe care îl primesc, ca, prin care mă întreabă cum păstrăm bugetul uh, PAC, primesc alte două e mail de la oameni care nu înțeleg cum funcționează PAC-ul și spun că femeile primesc prea mulți bani și le scriu înapoi și le spun da, e logic, pentru că banii ajung în magazinul tău, în coaforul tău și așa mai departe, dar trebuie să justificăm modul în care cheltuim banii. Iar dacă oamenii ne avertizează, trebuie să-i ascultăm. Vorbim despre definirea obiectivelor. Trebuie să definim obiectivele, pentru că Curtea Europeană de Conturi nu știu care ne sunt obiectivele noastre și ar fi util să le putem spune asta. Pewnie się z panem zgadzam i dlatego staram się chodzić na komisję. Sunt perfect de acord cu dumneavoastră și de aceea încerc să particip la reuniunile CONT uh, sau INTA când se discută teme care ne privesc uh, și pe noi. Domnul Hoisling. Pentru mine, întrebarea se pune cum anume abordăm uh, Curtea de Conturi pe viitor. Nu se poate să procedăm ca astăzi oamenii care de regulă sunt aici, iată, nu apar. Domnul Albert Des uh, aduce injurii curții de conturi. Nu pot decât să îmi cer scuze în numele acestei comisii. Pentru că nu putem uh, să ne facem că atunci când nu ne plac uh, concluziile curții um, nu le vedem. Este important să avem un dialog cu Curtea de Conturi să ne întâlnim periodic, dar uh, nu neapărat așa cum am făcut astăzi. Dumneavoastră, pe bună dreptate, ați spus că analizați ceea ce um, există, uh, dar trebuie discutate toate aceste lucruri, mai ales din perspectiva viitoarei PAC. Altfel, uh, n-are rost să redactați astfel de rapoarte cuprinzătoare dacă uh, nu le luăm la cunoștință. Noi trebuie să le luăm la cunoștință și să tragem concluziile necesare și vă mulțumesc încă o dată. Sunt și eu de aceeași părere. Întotdeauna am apreciat foarte mult uh, observațiile curții de conturi și domnul Des a avut dreptul să-și prezinte propriul punct de vedere. Poate că ar mai fi spus uh, și altceva, dar n-a vrut să supere și mai mult Curtea de Conturi. Domnul Bogovic. Hvala. Razumljivo da se tu vsi za vsem ne strinjamo. Da, mulțumesc. Este evident că nu suntem toți de acord pe toate subiectele. În plus, eu, de exemplu, nu sunt de acord cu observația că nu se schimbă nimic în agricultură. Eu m-am născut uh, pe o exploatație agricolă, sunt activ în acest domeniu din 1984 uh, încoace și știu ce am reușit să schimbăm în Slovenia de la aderarea sa la Uniunea Europeană. Iar aici, în această instituție, în această comisie, nu are nimeni dreptul să spună că nu se schimbă nimic. Cred că practicile agricole sunt mult mai favorabile mediului înconjurător, mult mai uh, atente cu acesta, însă sarcina noastră colectivă este să le îmbunătățim și mai mult. Și dacă noi aici, în această comisie, vorbim astfel, agricultorii primesc banii fără motiv și așa mai departe, atunci ne va fi foarte dificil să-i păstrăm. S-au făcut progrese semnificative și numeroase și cred că trebuie să găsim soluții creative care să ne permită, pe de o parte, să păstrăm banii pentru agricultori, să-i motivăm pe tineri să rămână în acest sector. Eu, eu nu mă opun uh, tuturor lucruri cu care nu sunt de acord. Aici, în ceea ce privește înverzirea, avem o mare